Uh, which have been agreed between the rapporteur and the shadow rapporteurs. Um, you have the uh, voting list. Um, I will ask Ms. Arregui if you would like to make any comment now before the vote. That's not the case. Nada, muchas gracias. Solo, para señalar que hemos hecho un trabajo de aproximación eh, cargado de buena fe de las 200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

<laughs> Bună dimineața tuturor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume dezbaterea privind relația constituțională dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, consecința Brexitului. Continuăm dezbaterile continue pe care le avem cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. și comisia noastră trebuie să își joace rolul specific în procesul de retragere, pentru că este comisia competentă în ceea ce privește consecințele instituționale ale retragerii unui stat membru din Uniune, conform regulamentului de procedură al Parlamentului. La ultima noastră reuniune am avut un schimb de opinii cu reprezentanți din Scoția și Gibraltar, reprezentanții acestor guverne, pentru a vedea care este poziția lor în ceea ce privește retragerea Regatului Unit și ce se întâmplă cu aceste teritorii. Astăzi vom continua analiza noastră și vom vedea cum putem să abordăm aceste chestiune în cadrul constituțional al UE. Am prevăzut un schimb de opinii cu doamna Kirsty Hughes, care este scriitor și comentator în ceea ce privește politica internațională și face parte din Associate Fellow Friends of Europe în Bruxelles. Aceasta a lucrat în mai multe think tank-uri, printre care și Chatham House și Center for European Policy Studies și are o funcție de um, consultant politic în cadrul Comisiei Europene. Dumnea ei a publicat mai multe documente în ceea ce privește Scoția și Brexitul și ne va spune câte ceva de situația secuială în care se află teritoriile descentralizate din Regatul Unit și mai ales Scoția. Doamnă Hughes, aveți cuvântul pentru 20 de minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult că mă aflu aici, chiar și după votul care a avut loc ieri seară, care a activat articolul 50. Nu e tocmai cel mai bun moment pentru Regatul Unit acesta. Nu a fost. Înainte să trec la Scoția, aș dori să spun câte ceva despre, în ansamblu despre ce se va întâmpla cu Brexitul. Mă voi, ca așa cum spunea doamna președintă, mă voi axa pe Scoția și pe teritoriile descentralizate. A existat un vot de 495 la 292 pentru uh, activarea articolului 50, adică 80% dintre parlamentari au dat un vot de sprijin, 20% nu. În ceea ce privește publicul, publicul rămâne divizat unul din ultimele sondaje, dacă Brexitul a fost uh, bine sau nu, 42% au spus nu și 40 și ceva da. Rezultatele sunt cam identice cu ce se întâmpla și înainte. Articolul 50 va intra în vigoare în martie și înseamnă că în martie 2019 Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Previziune pentru un al doilea referendum uh, nu am mai avut o asemenea situație, dar am văzut în Irlanda și Danemarca un al doilea referendum. Pentru Regatul Unit nu prea e posibil așa ceva. Liberalii și democrații vor un alt referendum în ceea ce privește afacerea la care s-a ajuns, dar um, nu prea s-a bucurat de sprijin. Doi ani e o perioadă lungă în politică, mai ales în acest moment. Însă, dacă e un timp lung pentru politica din Regatul Unit, vom vedea. Nu știu, lucrurile nu arată prea promițător. Dacă cineva se gândește cum s-ar putea retrage Regatul Unit de la articolul 50. Un alt comentariu, tot legat de Regatul Unit înainte să trec la Scoția. Există o lipsă de detalii și de claritate în poziția Guvernului Regatului Unit Teresa May în mod aparent își dorește un fel de acord de liber schimb canadian, dorește o afacere mai bună, un acord mai bun față de cel la care am ajuns cu canadienii. Cam asta caută dumnea ei. Institutul Economic de Cercetare din Regatul Unit a făcut un studiu să vadă care va fi impactul asupra relațiilor comerciale. S-ar ajunge la uh, o scădere cu 35% în producerea de bunuri și 41% pentru servicii. S-au mai făcut și alte, estim- alte estimări care, în care cifrele nu sunt atât de ridicate, însă am vrut să le menționez pentru acestea. Ieșirea de pe piața unică nu ar trebui să arate mai bine decât ce s-ar întâmpla dacă am rămâne pe ea. Cred că acest lucru se va întâmpla, indiferent de ce fel de acord comercial va fi găsit. Să trec acum la Scoția, situația și poziția Scoției. Țara Galilor și Landa de Nord au și ele îngrijorările lor, o parte sunt asemănătoare cu ale Scoției, altele sunt diferite și poziția politică e diferită în toate acestea trei teritorii. În această marți, Parlamentul din uh, Scoția a a avut un vot care mai degrabă exprima o voință politică și nu avea niciun drept de veto în context. Cu 90 la 44 s-a votat împotriva activării articolului 50 în Scoția. Conservatorii sunt cei care s-au opus. Publicul scoțian, ei au votat 62% să rămână în Uniunea Europeană în iunie anul trecut. Curtea Supremă care spunea în Regatul Unic că Teresa May trebuie să se consulte cu Parlamentul pentru activarea articolului 50, a spus că, și ea, că teritoriile descentralizate nu au drept de veto pe timpul procesului. Deși o convenție în Scoția că Westminster nu va legisla pentru aceste, legifera pentru aceste teritorii descentralizate. Era o convenție politică, a fost uh, decizia guvernului din Regatul Unit dacă să folosească această convenție politică sau nu și să folosească pe cea legislativă. Parlamentului scoțian i s-a spus că nu are puteri legale de veto ce se întâmplă acum și ce vedem de vara trecută. În Scoția se reafirmă dorința de a rămâne în Uniunea Europeană. Însă nu există cons mecanisme constituționale care să permită acest lucru. Guvernul scoțian, ați văzut ce spunea uh, președinta acestuia, a propus o poziție de compromis între diferențele dintre Scoția și restul Regatului Unit. Dacă restul nu își doresc să rămână pe piața unică și în Uniunea Vamală, dacă așa ceva e posibil, pentru că e o situație specială în ceea ce privește această Uniune Vamală, doar Turcia este în afară, s-a făcut propunerea ca Scoția să rămână pe piața unică, chiar dacă restul Regatului Unit nu o va face. Voiam să vă spun câte ceva de aspectele politice, dar și cele juridice în această propunere, dacă e o propunere realistă sau nu prea și nu prea va fi posibil să se întâmple așa. Primisul din țara Galilor, a, împreună cu alți colegi, a redactat un document săptămâna trecută, în care spuneau că își dorească să rămână cât de aproape de piața unică, însă nu e o propunere detaliată și nu e la fel de clară ca propunerea scoțiană. Și voi spune câteva cuvinte despre contextul politic la această cerere a guvernului scoțian spre guvernul Regatului Unit în contextul negocierilor UE27 și Scoția să aibă o altfel de cale. Unii consideră că totul e foarte tehnic, însă cred că situația dintre Regatul Unit, Scoția și Irlanda de Nord, cred că există acum o criză înăbușită constituțională în Regatul Unit și rămân multe întrebări deschise. Parlamentul și guvernul scoțian probabil vor decide să mai organizeze un al doilea referendum pentru independență. După o săptămână, după 31 iunie, a trecut o rezoluție cu 90 la 0 în guvernul scoțian, sprijinită de aproape toată lumea, în afară de conservatori care s-au abținut, în ceea ce privește cum vor arăta relațiile Scoției cu Uniunea Europeană și locul Scoției pe piața unică. Cred că ce a fost interesant din punct de vedere politic a fost că a fost propusă această, a fost uh, sprijinită această propunere de majoritatea partidelor politice. Doream să vedem cum ar putea să se protejeze Scoția de impactul de plin al Brexitului. Da. În noiembrie a existat o moțiune asemănătoare și a existat o majoritate care a apărut 92 până la uh, de la 62 la 32 și în mod ironic putem spune că există o abordare diferențiată în timp ce rămânerea în uh, Regatul Unit, vedem că verzi au votat pentru, majoritatea celor din Lib Dem au, s-au obținut. Și în final, pe acest context politic, în ianuarie 2017, anul acesta, după ce guvernul scoțian și-a publicat documentul din decembrie, și anume locul Scoției în Europa, uh, și în care s-a explicat felul în care am putea rămâne pe piața unică, uh, s-a avut loc un alt vot în Parlamentul Scoțian, și da, de data aceasta, Lipdem au votat împreună cu Verzii și cu socialiștii tocmai pentru a explora diferite căi de a se menține în piața unică. Și Devin Martin și Martin Smith, deputați uh, socialiști și democrați, au uh, susținut, uh, au um, prezentat un alt document care susține această idee de a rămâne pe piața unică. Putem spune că e o abordare poate politiciană, însă este foarte interesant să vedem felul în care acest subiect dezbină sau nu dezbină anumite partide politice. În contextul acesta al negocierilor Regatului Unit, care vor începe foarte curând, uh, E foarte important să știți că guvernul scoțian a fost foarte clar de la bun început și a spus că singura cale pentru a putea discuta o astfel de, un astfel de proces de diferențiere este ca Regatul uh, Unit și guvernul său să solicite acest lucru. Nu putem trece peste capul guvernului din uh, Regatul Unit pentru că asta s-ar putea să pună o problemă politică foarte mare. Acum întrebarea este, va face guvernul uh, britanic acest lucru? Premierul nostru a solicitat acest lucru și a solicitat premierului uh, britanic să introducă această mențiune în, scrisoarea care va activa articolul 50. Theresa May și guvernul său au publicat un text săptămâna trecută spunând că principiile directoare vor fi în așa fel încât să nu existe niciun fel de bariere pentru toate întreprinderile și toți cetățenii care locuiesc în Uniunea Europeană și pentru că avem un cadru comun, standarde și politici comune și ne dorim uh, să menținem piața unică. Și, în același timp, pe 30 ianuarie a existat așa zisa comisie uh, interministerială în care diferite comisii s-au reunit sub o egidă administrativă uh, și s-a spus, Teresa mea a spus, plecând de, de la propunerile făcute de această comisie, putem spune că procesul este în curs de desfășurare. Deci, deocamdată, nu există o respingere oficială a diferitelor solicitări Și nici nu există indicații precum că această propunere ar putea fi ulterior respinsă. Acum, concret, haideți să presupunem că am dreptate. Dacă Theresa May va activa acest articol 50 și va acorda proscoției o abordare flexibilă și diferențiată, uh, ce se va întâmpla cu celelalte teritorii descentralizate despre care discutăm în momentul în care acest compromis de diferențiere nu va fi acceptat și se va acționa, uh, se va activa un referendum uh, spre independență ce se va întâmpla și poate că toate aceste evenimente se vor desfășura până înaintea verii în Parlamentul Scoțian există, e nevoie de o, o majoritate pentru a putea avea o, pentru a putea organiza un astfel de referendum pentru independență și asta s-ar putea să nu se întâmple până în 2018. Deși dacă s-ar organiza un astfel de referendum în 2018 și ar fi unul de succes, tot n-ar fi timp suficient în așa fel încât Scoția să se separe de restul Regatului Unit înainte ca Regatul Unit să părășească în martie 2019 uh, UE. După cum vedeți, sunt în continuare foarte multe semne de întrebare pentru toate partidele care sunt la putere în Scoția. Și n-am și vrea să vă refer la asta acum mai în detaliu, ce m-aș referi, deci m-am referit deja la această politică și dorință de diferențiere, însă e clar că lucrurile ar putea să evolueze în mod interesant. Acum, propunerea scoțiană în ceea ce vrește diferențierea se bazează pe faptul că noi ne dorim să menținem în piața unică, pe, să menținem libertățile fundamentale și Asta nu înseamnă o formă mai puțin ambițioasă de diferențiere, orizontul 2020, investiții, Europol și așa mai departe, ci vrem să subscriem în întregime la principiile care stau la baza pieței unice. Acum, cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Cum o astfel de, un astfel de substat într-o țară care nu va mai fi în Uniunea Europeană să poată să rămână în continuare pe deplin în piața unică europeană? Guvernul scoțian a spus de asemenea, dacă am să am timp la dispoziție, am să elaborez, și a, a spus că Scoția va face parte din sistemul VAMAL al Uniunii Europene, dar în același timp fiind și pe piața unică, deci nu vom crea o astfel de frontieră VAMALă cu, între Scoția și Regatul Unit. Evident, va trebui să analizăm felul în care vor fi organizate competențele comparativ cu ceea ce avem în momentul de față. Există și sugestii în ceea ce privește o eventuală diferențiere tarifară uh, între Scoția și restul Regatului Unit, felul în care aceasta ar putea fi gestionată, din nou, e un semn de întrebare. Și Încercăm de asemenea să vedem cum putem asigura libertățile fundamentale, libera circulație între Scoția și Regatul Unit, un regim eventual special așa cum are Norvegia, felul în care vom contribui la diferitele operațiuni și programe europene în domeniu și eventual posibilitatea de a primi o personalitate juridică independentă la, la nivel internațional sau pentru a fi în măsură să încheie diferitele acorduri necesare pe baza acestui nou model. Acum, dacă e fezabil și care ar fi impactul? Fezabilitatea, după cum o puteți imagina, per se vine din faptul că Scoția este un substat. Dacă Scoția ar fi ca și Norvegia, un stat deja independent, ar putea pur și simplu să se alăture zonei economice și monetare, uh, și diferitelor alte uh, uniuni. Dar, având în vedere că Scoția este un substat, apare o serie întreagă de chestiuni. Bariere tarifare, netarifare, uh, diferențierea care trebuie făcută între Scoția și restul Regatului Unit și, deci, să vedem dacă Scoția va fi considerată ca și stat pe piața unică sau ca și substat pe piața unică. Uh, deci sunt foarte multe aspecte ce trebuie să fie luate în considerare, mai ales în cadrul acestui uh, proces de Brexit, pentru a vedea care vor fi legăturile ce se vor menține între Uniunea Europeană și Scoția și Irlanda de Nord și Țara Galilor. Uh, totul decurge din faptul că aceste entități sunt considerate substate. Apoi, posibilitatea Scoției ca și substat să se alăture ulterior diferitelor Uniuni Europene și să își mențină interesele pe piața uh, unică. Eventual asta s-ar putea înscrie și negocia în ieșirea Regatului Unit din, uh, din uh, Uniunea Europeană. Eventual, poate regatul, o soluție ar fi ca Regatul Unit să rămână în uh, zona economică europeană, totuși. Dar, evident că și asta poate pune probleme din motive evidente, pentru că zona economică europeană este definită ca și zona economică între statele europene. Acum trebuie să vedem dacă acele tratate care stau la baza acestei zone trebuie să fie modificate sau nu. Acum, cu acestea fiind spuse, e clar că va, ea, va fi nevoie de foarte multă flexibilitate și Propunerile pe care le observăm în momentul de față sunt exact în oglindă, identice, dar invers, în, pe cale inversă, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat când s-a reunificat Germania. Deci țări care se află în afara Uniunii Europene, care nu aveau achii și care au trebuit să se adapteze la achii și aici e invers o țară care este în Uniunea Europeană, care are achi și care uh, dorește să părăsească cu un substat care dorește să rămână. Deci cred eu că va trebui să aprofundăm analiza și să înțelegem mai bine și consecințele politice. Acum, oamenii, libera circulație. Eu cred că aceasta este realizabilă. Politicile de migrație, Uh, asemănător pe tratatul cu Canada, va trebui să găsim um, căi pentru a identifica uh, pe cei care au reședință în Scoția și care ar putea beneficia de libera circulație în Uniunea Europeană. Și s-ar putea să fie un subiect politic sensibil, dar nu neapărat tehnic atât de complicat. Dar având în vedere că nu am timp la dispoziție să intru în toate detaliile, ne putem pune întrebarea doar dacă la un moment dat Scoția, ca și substat, reușește să-și schimbe statutul și să ajungă și să fie uh, uh, să se alăture diferitelor organizații care fac parte din zona economică europeană, eu cred că ar fi foarte interesant să poată participa la Uniune Vamală. Uh, Elveția, Liechtenstein participă, una este în piața unică, una nu, din aceste țări, însă faptul că Regatul Unit este în afara Uniunii, va fi în afara Uniunii Vamale, va fi în afara pieței unice și că ar putea exista o posibilitate ca ulterior, în virtutea articolului 56, o, un stat sau un substat, precum Scoția, să se poată alătura acestor tratate și să beneficieze de un statut asemănător cu cel al celorlalte 27 de state, iată în continuare idee ce trebuie aprofundată. Evident, se pune problema unei eventuale frontiere între Scoția și Regatul Unit. A existat și astfel de propuneri sau de îngrijorări ca Scoția fiind pe piața unică și Regatul Unit nemai fiind, cum ne putem asigura că aceasta nu va fi și o ușiță pe, din, prin spate, în așa fel încât uh, să se uh, ocolească sau să se aducă atingere regulilor aplicabile în piața unică și care nu mai ar mai fi aplicabile pe uh, teritoriul Regatului Unit. Evident, aici mai trebuie văzut și la nivel de organizații internaționale precum Organizația Mondială a Comerțului și cred că pot ajunge la o concluzie. În ceea ce privește felul în care aceste lucruri ar putea fi gestionate. Uitați-vă la modelul uh, de gestionare al frontierelor suedeze, un exemplu interesant pentru că nu face parte din Uniunea Vamală, deși face parte din zona economică europeană și există anumite verificări ce sunt uh, uh, făcute pe camioane, nu pe toate camioanele, deci probabil că ne putem inspira din acel model pentru a vedea exact uh, care sunt condițiile practice și regulamentele aplicabile uh, pentru a putea participa indirect la piața unică. Ar mai fi și alte lucruri de spus, însă deocamdată nu am găsit răspunsuri la toate. În concluzie, putem spune că propunerea aceasta de diferențiere este una complexă și, în fond, ajungem la două întrebări importante pentru UE cu 27 de state membre. Mai întâi, dacă poate fi acceptată Scoția ca și stat și stată sau țară asociată la zona economică europeană și o modificare a tratatelor în consecință și dacă mecanismul de supraveghere a frontierelor și mecanismul de supraveghere vamală poate să se aplice regatului, să se aplice Scoției, dar nu Regatului Unit și dacă se poate accepta Scoția ca și substat pe piața unică, în timp ce restul Regatul Unit nu participă, ideea fiind să nu compromitem întreaga unitate a pieței unice. E clar că există o dimensiune politică imensă aici și evident că nu ne putem îndepărta de Regatul uh, Unit și că toate aceste probleme sunt semne de întrebare în continuare la nivel juridic și politic. For your extremely... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare deosebit de interesantă. Din punctul meu de vedere este foarte interesant pentru că ideea aceasta de diferențiere și de definirea unui substat e ceva nou în istoria Uniunii Europene. Și pe de o parte avem un paradox Regatul Unit, care va trebui pe de-o parte să găsească niște, niște soluții federaliste în același moment în care dorește să iasă din Uniunea Europeană și respinge Uniunea Europeană pe idei de federalism. Și cred că este interesant pentru Uniunea Europeană această experiență, această provocare a unei flexibilități și a unei diferențiere acordate unui substat, pentru că eu sunt convinsă uh, că vom avea din ce în ce mai multe solicitări regionale. Ieri, spre exemplu, jumătate din landurile din Germania au votat împotriva politicilor de returnare în domeniul migrației, returnarea înspre Afganistan. Și asta merge împotriva politicilor guvernului și creează probleme și pentru politicile uh, Uniunii Europene din domeniu. Iată deci că este un aspect interesant. Și eventual, ulterior, dacă avem timp, aș vrea să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, un referendum de independență ar fi câștigabil în Scoția. Acum, aș dori să dau cuvântul domnului Carbert. Thank you. First, may... Mulțumesc. Vreau să Mulțumesc lui Cărsti pentru această prezentare de ansamblu a acestei situații atât de complexe. Am o observație despre comentariile tale preliminare despre situația din Regatul Unit, mai ales că ieri la Casa Comunelor s-a votat uh, uh, mandatul acordat uh, doamnei prim-ministru de a începe negocierile. Este adevărat, însă acest lucru reflectă și faptul că mulți deputați au simțit că trebuiau să o autorizeze pentru că era consecința referendumului, însă acest lucru nu înseamnă că ei chiar sunt de acord cu abordarea pe care o are guvernul britanic. De altfel, mulți dintre ei uh, și-au rezervat dreptul de a se opune ulterior și chiar de a vota împotriva ieșirii propriu-zise a Regatului Unii din Uniunea Europeană, când va veni momentul ca um, această decizie să fie votată de Camera Lorzilor. Și în cazul în care va fi organizat un alt referendum, în mod, uh, din punct de vedere juridic, n-ar mai fi nevoie, dar din punct de vedere politic uh, ar trebui încă unul. Oricum, sondajele ne arată că uh, oamenii sunt uh, împărțiți cam în aceeași tabere ca și în momentul primului referendum. Dacă vă gândiți, v-ați aștepta ca în opinia publică să existe un curent majoritar pro-Brexit. Mulți uh, care au votat așa pe muche de cuțit, uh, acum ar spune, păi a avut loc referendumul, s-a hotărât, deci să continuăm. Dar faptul că nu s-au schimbat procentele înseamnă că mulți dintre cei care au votat pentru Brexit acum au îndoiel și s-ar putea să înceapă să se întrebe dacă merită să iasă din noi, având în vedere costurile și consecințele. Mă rog, rămâne de văzut. Deci nu cred că este o situație deja clară. Despre Scoția. Există precedente în Uniunea Europeană. State membre care au o parte dintre teritorii pe continent și o parte peste mări. Până acum, marea majoritate a teritoriului era în UE și teritoriile celelalte aveau un caracter uh, autonom sau semi-autonom. Scoția și guvernul scoțian preferă o situație complet invers, și anume că Regatul Unit ar rămâne parțial în UE, deci obțin în piața unică, însă marea majoritate a teritoriului său și a populației sale ar, ar fi în afara UE. Este o idee inteligentă, însă nu știu cât de ușor ar fi ca aceasta să fie acceptată. Ați spus că nu ne așteptăm ca guvernul britanic să accepte asemenea idee. Din câte știu dumneavoastră, guvernul scoțian S-a consultat cu vreo unul dintre cele 27 de state membre? Măcar niște convorbiri neoficiale? Pentru a-și da seama dacă o asemenea idee ar fi acceptată. De asemenea, s-au coordonat sau au vorbit cu administrația și guvernul din uh, Irlanda de Nord, țara Galilor și Gibraltar? Mulțumesc! Domnul Șoflin. Mulțumesc. Uh, vă salut uh, în numele PPE-ului și mă bucur să vă revăd. Am o întrebare asemănătoare cu cea pe care a spus-o um, Richard. Este o soluție invers decât cea adoptată pentru Groenlanda. Ar putea să funcționeze dacă există și voință politică, dar eu am mari îndoieli în ce privește voința politică. Ceea ce mă aduce la cea de-a doua întrebare. Dacă vă uitați la relațiile dintre Anglia și Scoția, și de aceea spun Anglia, este o relație asimetrică. Întotdeauna, chiar și înainte de 1707 uh, și din 1707 până acum. Dacă vă uitați la această relație în trecut ca și în prezent, Scoția întotdeauna a fost văzută ca un fapt de la sine înțeles de către Westminster. Ori <coughs> or sunt două sisteme politice care coexistă pe aceeași insulă, deci las la o parte țara Galilor și Irlanda de Nord. <coughs> Din punct de vedere cultural, diferența este netă, dar uh, cât de divergente sunt sistemele politice? ca să ai o relație asimetrică funcțională, trebuie să existe un nivel foarte ridicat de autoconstrângere. Uh, uh, dar eu nu știu dacă uh, așa e situația. Pentru că uneori am senzația că cei din Scoția reacționează ca și cum nu le pasă ce se întâmplă, mă scuzați, cei din uh, Anglia, de la Westminster se comportă ca și cum nu le pasă ce se întâmplă la nordul frontierei, ca și cum nici n-ar exista nimic la nordul frontierei. Cât de mult contează Scoția pentru Anglia? Ar fi gata să-i lase să se uh, uh, despartă, să se um, diferențieze? Pentru că știu că Scoția contează cam pentru 19% din PIB-ul Regatului Unit. Ceea ce mi se pare fascinant este ideea de substat. Așa vedeți și dumneavoastră, din punct de vedere constituțional? Nu sunt foarte sigur. Din punct de vedere constituțional, ce este un substat? Are suveranitate și dacă da, ce fel de suveranitate? cât de mult poate un substat să se împotrivească voinței superstatului. Uh, care este partenerul de dans al unui substat? Deci, Scoția are puteri autonome și ar putea aceste puteri conferite de Constituție să fie retrase de Westminster? Mi se pare întrebări cruciale pentru că uh, Parlamentul uh, scoțian se bazează pe uh, autonomie. Parlamentul de la Westminster se bazează pe uh, suveranitate. De aici uh, este interesantă și uh, comparația istorică, ca de exemplu ce s-a întâmplat cu Austria și Ungaria. Și ce se va întâmpla cu um, um, Isle of Man și cu Channel Island, pentru că și aici trebuie găsite niște aranjamente constituționale. Cum va arăta până la urmă teritoriul Regatului Unit? E adevărat că s-au legat la cap fără să-i doară, dar acum trebuie să facă față acestor bătăi de cap constituționale. Ultima întrebare. Diferențierea despre care ați vorbit, care este <clears throat> miezul pachetului. Credeți că la Londra există voință politică de a recunoaște acest lucru și de a lua măsuri? Și credeți că și cei 27 pot să accepte acest lucru? Putem să speculăm dar ce se întâmplă dacă nu se face nimic? Aceasta este opțiunea negativă. Vor exista fricțiuni perpetuale între Edinburgh și Londra. Nu știu, dacă vreți să filozofați un pic pe această temă, dacă ați vrea să organizați un seminar, ar fi minunat. Dar dacă vreți să renunțați la ultima întrebare, nu mă deranjează. Thank you. Uh, Mulțumesc, Gheorghi. dau cuvântul doamnei James. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, spun un lucru. Uniunea între Scoția și Anglia este o uniune voluntară și a rezultat uh, pentru că Scoția era într-o situație dezastroasă uh, și a devenit o țară în uh, falimentară după ce s-a întâmplat în America de Sud. Și de asemenea, trebuie să spunem că SMP-ul este cel care controlează Parlamentul Scoțian și David Cameron a dat și mai multe puteri Parlamentului Scoțian ca să-i uh, liniștească după rezultatul referendumului. Deci au uh, o suficientă autonomie, însă li s-a spus uh, în mod repetat de către comisie, de domnul Tusk și de domnul Juncker, că nu poate să fie semnat niciun fel de acord special cu Scoția. Ar trebui să acceptăm că așa stau lucrurile mai, de, mai degrabă decât să încercăm să ocolim mecanismul european. Pentru că oricum a fost trimis un mesaj clar. Mai este un comentariu pe care vreau să-l fac. Cum puteți să împăcați faptul că populația care este dispusă să voteze în referendumul pentru independență, independență pentru Scoția, precum și independență din Uniunea Europeană, pe de o parte, ei trimit acest mesaj că sprijină partidul care dorește independența Scoției și în același timp, un număr mare dintre alegători spune că nu mai dorește un alt referendum. Doamna Sturgeon și-ar dori să aibă un nou referendum, însă știe că nu are voința politică de a o face. Deci poate că puteți să comentați cum poți să împaci mesajul politic pe care vrea să-l trimite um, SMP-ul și această contradicție cu, cu dorința reală a alegătorilor din Scoția. Mai sunt alte întrebări? Atunci dau cuvântul din nou domnului Corbett. Atunci când doamna James a vorbit despre al doilea referendum, vorbea despre un al doilea referendum pentru independența Scoției, ca să fie totul foarte clar. Dau cuvântul invitatei noastre. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc pentru aceste întrebări uh, și comentarii foarte interesante. Doamna președinte, m-ați întrebat despre posibilitatea unui referendum despre independența Scoției și așa a fost și ultima întrebare. În uh, primele săptămâni după ce a fost anunțat rezultatul referendumului, nu am avut senzația că s-a simțit un impact în opinia publică vis-a-vis -vis de referendumul despre independența Scoției. Știți că în referendumul din 2014 procentele au fost 45 față de 55%. Și chiar și sondajele cele mai recente au arătat că doar 49% ar fi pentru independență și 51% împotriva independenței Scoției. Da. Nu știu dacă merită să începe o campanie pentru un nou referendum pro-independență. Cred că este foarte greu să prezici rezultatul. Diana James a spus că, da, trebuie să împaci puncte de vedere diferite și toamna a fost făcut un sondaj uh, detaliat și s-a arătat că dacă oamenilor le dai să aleagă între mai multe opțiuni, nu doar între da și nu, atunci uh, nu mai am cifrele clare în minte, dar eu cred că doar 36% erau pentru independența Scoției și Scoția să rămână în UE, față de cei care spuneau, da, Scoția să fie independentă, dar să fie și uh, să, să, să, rămână în afara UE. Cum împăcăm da, acest lucru este implicit în întrebarea Danei James. Cum împaci faptul că vrei să fii în Uniunea Europeană, dar nu vrei să fii în Uniunea cu Anglia? Eu aș insista asupra faptului că Regatul Unit este un stat, pe când Uniunea Europeană este o, o, o, un grup de state, un fel de federație sui generis. Deci eu nu cred că există o contradicție în termeni. Poți să vrei să uh, te bucuri de autodeterminare și să rămâi stat al UE. Și în calitate de um, partener al democrației, eu respect o asemenea alegeri. De asemenea, în ce privește acest sondaj, s-a arătat că doar 23% dintre alegători și-ar fi dorit un nou referendum pentru independența Scoției, dar cam 27% ar fi dorit să existe un referendum apropo de acordul cu Regatul Unit. Dar nu știu dacă la un moment dat vom avea un nou referendum despre independența Scoției și încă un referendum privind acordul Scoția-Anglia. E clar că nu e unul și același un acord pe care trebuie să-l negociez cu 27 de state membre și un acord doar între Scoția și Anglia, deci este și o problemă de calendar. Richard deci, Corbett a vorbit despre ce se va întâmpla în următorii de ani. Este dezamăgitor faptul că nici amendament nu a fost adoptat și a existat o mare majoritate împotriva amendamentelor. Nu a existat vreo, uh, vreun amendament uh, al uh, opoziției care să câștige, deși erau amendamente care propuneau, de exemplu, ca Regatul Unit să rămână măcar în, în Uniunea Vamală. Liderul Partidului Laborist și la fel și Partidul Conservator au spus că rezultatul referendumului, 59,9%, trebuie să fie respectat și că ar fi ilegitim acum să nu se respecte acest rezultat și să-l um, contrazicem. Eu nu sunt de acord într-un sistem democrat pluripartit. Nu poți să te prefaci că există doar uh, un, o singură echipă, când toate partidele acum fac parte între, din aceeași echipă. E cât se poate de acceptabil să spui că respecti rezultatul, respecti faptul că există un mandat și că vei continua să, să schimbi mentalitățile, să schimbi părerea și dacă reușești să schimbi mentalitatea, atunci poate că poți să ceri un al doilea referendum. Cred că așa au făcut uh, guvernele din uh, Danemarca și Irlanda, mă rog, într cu totul alt scenariu. Ce constatăm noi este că acum sondajele arată că ar fi legitim să se organizeze un al doilea referendum, având în vedere rezultatele de la primul. Îmi pare rău să constat acest lucru, nu sunt de acord, dar e adevărat că liderii și politicienii Uh, practic acum sunt absenți și nu mai spun de ce este o mișcare dezastroasă pentru Regatul Unit. Which may be too late anyway. Oricum s-ar putea să fie prea târziu. A um, opposition politics and, and pro-EU politics is playing out in the UK at the moment. I would call it very disappointing. Cred că ceea ce se întâmplă acum e foarte dezamăgitor. Richard Corbett m-a întrebat despre guvernul uh, nostru și dacă a vorbit în mod oficial cu Uniunea Europeană, eu cred că a existat o inițiativă de diplomație europeană, începând din 23 iunie, și Nicola Sturgeon, președintele Juncker, a venit, ea a venit, s-a întâlnit și cu miniștrii germani. Prim... Ce s-a, nu pot să vă spun eu ce s-a întâmplat la aceste discuții, dar uh, UE27 au spus foarte clar că nu există niciun fel de pre-negocieri. Cum vă spuneam și în prezentarea mea, guvernul din Scoția știe foarte bine că fără o cerere din partea Regatului Unit nici nu se poate discuta așa ceva. mai degrabă așa stă situația și, cum spuneau, și nu cum spuneau Juncker și Tusk, și anume că nu se poate face niciun fel de aranjament special. Există diferiți politicieni care au făcut comentarii, Angela Merkel, de exemplu, și anume că nu se vor acorda niciun fel de lucruri speciale și că accentul va cădea pe sectoare. Dacă o, un acord cu Scoția ar însemna ceva special, uh, E o chestiune, e o chestiune diferită, care ridică niște întrebări fundamentale. Și, doamnă președinte a fost interesant să vă aud vorbind de aceste lucruri în alt context european, de care flexibilitatea e o metodă inovativă de a merge mai departe în Uniunea Europeană. Am participat la un seminar aici uh, ieri și s-a discutat despre flexibilitate în ceea ce privește și relocarea și ce se întâmplă cu relocarea refugiaților din Italia și Grecia și cu ce fel de sol, care e foarte înceată și ce se poate întâmpla așa. Ce se va întâmpla cu teritoriile descentralizate, Irlanda, Gibraltarul și Scoția au existat diferite, și țara Galilor au Exista diferite discuții, discuții cu liderii din Regatul Unit. Cred că guvernul din țara Galilor se află într-o situație foarte specială. Nu cred că în această etapă vom vedea aceste teritorii să ceară toate să rămână pe piața unică și Anglia să iasă. Ar fi ceva foarte interesant din punct de vedere politic dacă s-ar întâmpla așa, dar bineînțeles au existat discuții. Trec mai departe. Cât de diferite sunt sistemele politice din Scoția, Anglia, contează, dar cred că s-au diferențiat foarte mult între ele. Eu trăiesc mai mult la Londra, însă am trăit foarte mult și în Edinburgh și anul trecut și acum doi ani și pot să spun că există diferențe în multe lucruri, mai ales ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în 1999. Dezbaterea Brexit pentru mine e una foarte englezească. E șocant lipsa de atenție care se acordă Irlandei de Nord și importanța procesului de pace de acolo în întreaga discuție. Se poate discuta foarte pe larg dacă Regatul Unit are o identitate. În referendumul din 2014, ce a fost extraordinar a fost că nu a existat ceva pozitiv, o emoție politică pozitivă la ceea ce însemna despărțirea Scoției de Regatul Unit. S-a ținut mai mult cont de dimensiunea economică și comercială. Nu cred că Teresa May face față provocărilor politice foarte bine. A spus să fie o abordare a Regatul Unit împreună cu teritoriile descentralizate și cred că teritoriile descentralizate Resimt foarte bine faptul că au existat doar niște consultări formale și nu pe conținut. Scoția ca țară, din punct de vedere istoric, istoric are în propriul sistem juridic, de educație. Nu aș spune că e o regiune, de aceea am folosit cuvântul substat. Care sunt puterile unui substat, cred că ține de aranjamentul privind descentralizarea. Cred că vor exista și mai multe dezbateri politice și mai multă amărăciune în legătură cu ce se întâmplă. Dacă va exista un referendum, ne vom întreba ce se întâmplă în sectorul agricol și de pescuit, pentru că sunt, dacă sunt, niște, sunt niște puteri descentralizate ale guvernului scoțian. Teresa May și, conservator, și președintele conservatorilor din Scoția au spus că o parte din aceste puteri vor fi împărțite între Londra și Scoția. Cred că va fi ceva ce va afecta totul negativ din punct de vedere politic. ar avea succes un referendum de independență, situația economică e dificilă în ambele direcții. În 2014 a fost mai ușor ca, ar fi fost mai ușor ca Scoția să rămână pe piața unică și pentru că și Regatul Unit se afla acolo. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în economie și în 5 ani, PIB-ul ar putea să fie cu 4-5% mai scăzut. Dacă ne uităm la cifre de import și export, vedem că chiar dacă a crescut comerțul Scoției cu Uniunea Europeană, uh, Văzând dinamicile din mediul economic, intervine aici libertatea de mișcare și multe alte elemente, ce se întâmplă la nivel intern, imigrația, intervin tot soiul de factori aici. Da, cred că vor fi tot felul de probleme spinoase între Regatul Unit și UE27. Sper că situația va fi gestionată. Vreau să felicit UE27 pentru abordarea bine ritmată pe care o au. Este încă o provocare care se adaugă provocărilor și crizelor UE. Da, e o provocare pentru UE, însă cred că răspunsul a fost unul proporțional. Dar când vorbim de acces și banda, lucrurile devin dificile. Și cred că lucrurile vor deveni foarte dificile și între Scoția și Anglia. Există voință politică pentru diferențiere la Londra? Nu cred. Aș fi crezut că un compromis și un compromis important ar fi fost să se spună următoarele în ceea ce privește descentralizarea puterilor de migrație pentru Scoția, să fi avut Scoția un regim mult mai deschis privind migrația, însă nu pare să se discute despre așa ceva. Nu știu despre UE27, dacă ar exista un precedent în ceea ce privește un substat, cum îl numeam, bineînțeles duce la o serie întreagă de întrebări. Însă cred că sunt interesante sugestiile făcute în această dimineață și anume e o dezbatere mult mai largă decât una concentrată numai pe Brexit, ceva la ce ar trebui să ne gândim. Și poate un ultim punct. Ne vorbeați de o situație invers față de cea cu Groenlanda. Da, a fost uh, interesant. Danemarca e în UE, Groenlanda nu e și există această situație magică în care Scoția cu Gibraltarul și Irlanda, Irlanda de Nord să facă la, să fie un fel de Groenlanda față de Uniunea Europeană. Nu cred că e doar puțin plauzibil din punct de vedere politic, ținând cont de natura fenomenului, dar cred că s-ar ajunge la niște contradicții mari. Dacă Scoția ar reprezenta Regatul Unit ca stat membru în ceea ce privește politici agricole și există Anglia și țara galilor din afară, care au propriile lor politici în acest domeniu, ele ce reprezintă? Această propunere de diferențiere pentru piața unică e o propunere mai um, diluată față de situația în care se află Groenlanda. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și pentru această ocazie de a avea un schimb de opinii. Cum vedeți, se poate intra în detalii foarte, foarte mult. Sunt niște chestiuni politice și tehnice și de aceea e nevoie de o adevărată discuție legată de Brexit și vă mulțumesc pentru ocazia avută astăzi. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnă Hughes. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi și anume pachetul de iarnă 2016 privind securitatea și apărarea europeană. Pe acest subiect putem acum să ascultăm cele făcute de domnul profesor Blockmans, intervenția acestuia, care este șef al CEPS la Bruxelles. Și este de asemenea profesor în legislație în ceea ce privește Uniunea Europeană și afacerile externe la Universitatea din Amsterdam. Dumnealui, pe dumnealui l-am rugat să ne vorbească în AFCO despre consolidarea CSDP în contextul tratatului de la Lisabona. Acesta a elaborat un document numit Pachetul de iarnă 2016 privind securitatea și apărarea europeană implicații constituționale, juridice și instituționale. Acest document a fost distribuit membrilor în ianuarie și, în ianuarie și va fi prezentat în reuniunea noastră de astăzi. Domnule profesor Blockmans, aveți cuvântul pentru 15 minute. Vă mulțumesc. First of all, congratulations to Mulțumesc, președinte. Mai întâi aș dori să felicit raportorii pentru adoptarea raportului lor. Evident, a fost uh, mai întâi prevăzut pentru o sesiune în Strasburg, dar a fost amânat. Însă până la urmă a fost votat, așa că aș vrea să mulțumesc uh, comis Comisiei dumneavoastră pentru uh, această ocazie de a prezenta anumite uh, idei conținute deja în document și eventual poate chiar să consolidez aceste idei. N-am avut norocul să văd o versiune a raportului uh, înainte să vin la întâlnirea noastră de astăzi, așa că îmi cer scuze dacă voi repeta anumite lucruri. Aș dori de asemenea, încă de la bun început, să spun că acest briefing a fost pregătit în paralel cu procesul de redactare care a ajuns până la uh, concluziile Consiliului din decembrie 2016. În măsură, pe măsură ce scriam, uh, uh, primisem noi documente și am încercat să le integrez. Și deci poate n-am avut suficientă distanță în timp în așa fel încât să pot să aprofundez uh, concluziile în, uh, pentru comisia noastră AFCO. În orice caz, sunt aici, Începem. Pe scurt, aș dori să mă refer la pachetul de iarnă ca atare mai întâi și apoi am putea să avem o dezbatere pe capacități. Și am ascultat și dezbaterea referitor la Brexit și e clar că va exista o consecință asupra politicii de apărare UE. Și evident putem discuta și despre structura permanentă de cooperare este foarte clar faptul că au fost făcute deja eforturi și au fost lăsate o rotiță în Consiliul din decembrie 2014, uh, uh, tocmai pentru a încerca să se pună capăt metodei necoordonate în care statele membre își organizează bugetele de apărare și competențele în domeniu, capacitățile în domeniu. Acum, dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat după 2013-2014, se pare că am rămas în urmă. Și a existat un fel de avânt creat din nou de către Brexit, creat din nou de către alegerea noului președinte american Trump și creat din nou din cauza, politi- din cauza mediului nesigur în jurul Uniunii Europene. Și concluziile Consiliului din 2016 uh, par să fie avansat. Tocmai pentru a avea un fel de triplu document care promovează această dorință de optimizare a resurselor în, materie de apărare. Deși nu va modifica radical contextul, salutăm totuși această inițiativă pentru că era așteptată de multă vreme. Însă n-aș merge chiar așa de departe pentru a spune că e un set de propuneri foarte ambițios. Nu va schimba complet jocul pentru că direcțiile, așa cum au fost ele definite pentru revizuirea 2017 a politicii de vecinătate, care pune uh, accentul pe construirea de capacități și capacitatea de rezistență și strategia globală europeană prezentată în iunie anul trecut, va fi revizuită și aceasta și ultimul element al acestui, uh, uh, acestei abordări trilaterale reprezintă strategia care trebuie să clarifice niște ambiții, dar care nu pare să avanseze la un nou nivel. Acel de-al doilea pilon al pachetului de iarnă, și anume Planul de Acțiune pentru Apărare al Comisiei Europene și propunerile aferente, cu calendar bine definit, evident par să fie poate pasul cel mai concret și cel mai salutat până în prezent ambiția aceasta de a crea ceea ce s-ar putea numi o mică capacitate de cooperare și planificare cu un mini uh, cartier general pentru misiunile UE și pentru acele operațiuni militare neexecutive, deci fără misiuni de luptă și dorința de a avea o revizuire coordonată anuală pe apărare, care s-ar înscrie într-un fel în semestrul european și care ar permite o monitorizare a capacității de apărare pentru a avea mai multă transparență în acel sistem, și, evident, dorința de a avea ca atare și un fond de finanțare pe domeniul apărării. Evident, putem susține aceste idei pentru că va exista o armonizare a standardelor și cerințelor pentru a avea o adevărată piață unică pentru industria de apărare europeană. Și cel de-al treilea pilon al pachetului de iarnă, evident, uh, pune concretețe pe declarația de la Varșovia de anul trecut, care conține 42 de propuneri concrete pentru a avea o cooperare consolidată și salutăm acest lucru, însă nu prea văd o, o, o evoluție majoră, ci se dorește doar o spărire a cooperării interinstituționale între diferitele state care participă la organizație. Deci nu se merge mult mai departe de atât. Bun, cu acestea fiind spuse, aș dori să pun accentul acum pe industria de apărare. Atât din perspectiva pachetului de iarnă, cât și din perspectiva Brexit. Brexit, într-un fel, oferă o nouă șansă pentru a veni cu avânt politic suplimentar, în așa fel încât să putem revizui sistemul de achiziții publice, de licitații, creat de directiva din 2009 piața în continuare este nedesăvârșită, e fragmentată și statele membre au diferite forme de integrare și unele chiar în afara cadrului juridic UE. Și cred că astfel Brexit e ceva care deși Uniunea Europeană va pierde un uh, loc foarte puternic la Consiliul de Securitate al uh, Națiunilor Unite uh, și că poate anumite forțe din afara Uniunii Europene vor încerca să ocupe acel loc gol, e adevărat, dar e adevărat că Regatul Unit reprezintă cam un sfert din toate cheltuielile de apărare și o treime din capacitatea trupelor europene și adevărat de asemenea că Regatul Unit în momentul de față e doar uh, a cincea pe listă, al cincelea pe listă ca și contribuitor la operațiunile uh, politicii comune de apărare după Franța, Italia, Germania și Spania, iar șaptelea pe listă în ceea ce privește contribuțiile la operațiuni civile, ale Uniunii Europene, Germania, Polonia, Suedia, țările de jos, Franța și Finlanda, după aceste țări. Bun, dar dacă e să numărăm per total, Uniunea Europeană reprezintă 4,19% din totalul de personal oferit uh, de către statele membre ale Uniunii Europene pentru astfel de operațiuni. Deci, poate putem să ajungem la concluzia că nu se pierde chiar așa de mult personal, așa de multe resurse umane. Acum e adevărat că Regatul Unit e, are poziție lideră în anumite operațiuni, în anumite misiuni. E adevărat că acestea sunt importante pentru succesul operațiunii, spre exemplu Atalanta. Uh, însă cifrele uh, ar trebui să ne dă, convingă să avem niște concluzii mai sobre. Și sistemul Uh, și succesul operațiunilor uh, politicilor noastre comune de apărare depinde uh, și de contribuții care vin din partea unor țări terțe și e clar că va trebui să acționăm acele mecanisme care ne vor permite să întărim pe viitor cooperarea între UE și Regatul Unit în acest domeniu cu eventualitatea unui acord în ceea ce privește schimbul de informații confidențiale uh, cu reguli în ceea ce privește privilegiile și imunitățile pentru acordate trupelor uh, uh, Regatului Unit, care pot fi detaliate în uh, uh statutele uh, misiunilor uh, și acordurilor aferente și care pot astfel fi încheiate între Uniunea Europeană și alte um, țări care participă la astfel de misiuni. Apoi, în ceea ce privește rolul și influența pe care o pot avea trupele uh, Regatului Unit pe viitor, eu sincer nu prea văd cum anume, deocamdată, relațiile externe ar putea reglementa această contribuție bilaterală pe care Regatul Unit ar putea să o facă față de misiunile desfășurate de către UE în cadrul politicii comune de apărare și de securitate. Există, evident, mecanismul Atena pentru acoperirea cheltuielilor comune și costurilor operaționale care sunt plătite în fond um, la nivel național prin contribuțiile statelor care participă. Deci aici, în principiu, nu ar trebui să existe prea multe probleme. Și, în mod asemănător, în momentul în care Regatul Unit acționează în afara Uniunii Europene, în cadrul NATO, spre exemplu, asta ar putea să ducă la o întărire a aranjamentelor 2014 plus. Toate informațiile, contrainformațiile, toate uh, uh, datele necesare pentru desfășurarea misiunilor uh, Um, PESC pot fi uh, utilizate o singură dată și deci, um, spre exemplu, dacă Regatul Unit dorește să se alăture în cadrul NATO la anumite misiuni și dacă își dorește într-adevăr să întărească prezența europeană în cadrul misiunilor PESC, e clar că asta va reprezenta un fel de capital moral pentru a putea consolida acele aranjamente 2014+. Plus. Norvegia și Canada contribuie prin acest mecanism în misiunile, spre exemplu, din Bosnia și Herțegovina. Acum, directivele referitoare la apărare și achiziții publice în domeniu. Acesta reprezintă cel de-al doilea pilon al pachetului de iarnă care în cadrul uh, de planului de acțiune strategic pentru apărare propus de către Comisia Europeană pot fi finanțate. Și aici ce interesant e faptul că directiva referitor la echipamentele de apărare, care datează din 2009, a fost deja implementată, dar într-un mod destul de fragmentat. Din câte știu eu, până în prezent nu există uh, un, o evaluare de impact solidă în ceea ce privește aceste directive. Și în 2015 Parlamentul European a făcut o proprie evaluare uh, în ceea ce privește aceste două directive și a ajuns la concluzia că din cauza celor derogări care au fost incluse în acele două directive și care permit 100% de cercetare și dezvoltarea proiectelor la nivel național, dincolo de sfera de acoperire a acestor directive și care permit invocarea articolului 346 al uh, Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, în așa fel încât măsuri de securitate să poată fi luate în momentul în care este în propriul interes al uh, statelor membre și deci în consecință aici se includ și acele măsuri de achiziții publice, atunci statele membre acționează dincolo de cadrul prevăzut de aceste două directive și au propriile lor misiuni, proiectul Taifun și altele, nu neapărat prin cadru, prin, în cadrul Agenției Europene de Apărare Comună, ci prin alte uh, organizații uh, internaționale, cum ar fi Organizația Comună pentru a, uh, Apărare, sau se organizează bilateral între ele și utilizează competențele lor pentru contracte cu valori strategice, cu, cu plus valori strate, strategice din punct de vedere al apărării. Și regulile de achiziții publice care sunt conținute în directivă, în fond, ar putea fi acum revizuite, iar Brexitul ar reprezenta o ocazie pentru a face acest lucru. Iar în ceea ce privește Fondul European pentru Apărare, cred că trebuie să conlucrăm cu Agenția Europeană pentru Apărare în așa fel încât să dezvoltăm proiecte care să fie ambițioase și care să se înscrie în sfera de acoperire a tratatelor actuale. În ceea ce privește Fondul European pentru Apărare și utilizarea elementului PESC, care a fost solicitat de asemenea și din partea Consiliului European în concluziile sale din decembrie, înaltul reprezentat a fost invitată să vină cu o propunere în următoarele luni referitor la acele elemente și opțiuni pentru a avea un PESCO inclusiv, bazat pe o abordare modulară, pe module, deci bazat pe proiecte. Acum este foarte clar faptul că nivelul de ambiție în cadrul PESCO se dorește să mergem mult mai departe de tipul de proiecte pe care Agenția Europeană pentru Apărare le-a dezvoltat deja până în prezent și să avem o structură, un nivel mai structurat, cu o convergență, cu armonizarea regulilor, a structurilor între acele state care participă la acele uh, proiecte sau module și, așa cum am spus înainte, fondul pentru apărare ar putea să permită astfel o cofinanțare, un mecanism de cofinanțare în cadrul noului uh, CFM, cu începere din 2020, în așa fel încât 2,5 milioane de euro pe an să coincidă cu fondurile ca și contribuții ale statelor membre pentru acele proiecte. Acum întrebarea este următoarea. Cum putem ajunge la un astfel de nivel de ambiție în practică și să avem, deci, o valoare adăugată pentru acest sistem de cooperare permanentă structurată PESCO? Uh, există clauza de apărare reciprocă, articolul, 7, aliniat, uh, articolul 2, aliniatul 7, invocată odată de Franța, dar care au colit toată această structură instituțională și care ar fi putut să fie totuși utilizată pentru a avea un proces structurat, dar la nivel strict interguvernamental, depășind astfel rolul pe care instituțiile ar fi putut să le joace. Și pentru a evita repetarea unei astfel de scenarii și pentru a utiliza într-adevăr PESCO, deci cooperare permanentă structurată la nivelul dorit de ambiții, aici e clar că e nevoie de o planificare comună a statelor participate ca, participante ca și cum ar fi o singură forță pentru a putea hotărâ împreună care este contribuția pe care fiecare stat membru individual o va face, în loc să existe o abordare pe dos ceea ce există de fapt în momentul de față, și anume că fiecare stat membru are propriul său plan de acțiune și încearcă să vadă ce ar putea să facă ceilalți uh, Uh, pentru a putea participa mai mult sau mai puțin împreună la anumite operațiuni și misiuni. Dar pentru asta e nevoie de o gândire diferită, de o stare de spirit diferită de cea utilizată până în prezent, tocmai pentru a putea dezvolta uh, PESCO, într-adevăr. Acum aș putea să vorbesc mai mult despre acest lucru, dacă doriți, pentru că e clar că pe viitor asta ne va permite să avem în Uniunea Europeană o cooperare mai structurată, cu un nivel clar de specializare oferit de către statele membre în mod coordonat și cu posibilitatea Agenției Europene de Apărare de a supraveghea, de a monitoriza acele proiecte, acele misiuni și de a acționa în mod coordonat în așa fel încât și bugetul să fie optimizat, deci buget finanțat de către Fondul European pentru Apărare. Mă voi opri aici și aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră. Thank you, eh, Mr. Vă mulțumesc. Domnule Blockman, Ramon Haureghi, ai cuvântul. Mulțumesc frumos. Aș dori să vă spun că azi dimineață s-a adoptat un raport și nu este singurul semnal, și anume Parlamentul nostru vrea să se implice în dezbaterea despre structura de apărare și despre necesitățile și oportunitățile în domeniul apărării pe care le deține Europa necesități uh, care depind de climatul politic, uh, nu numai ce se întâmplă în Statele Unite, dar și în estul, uh, ce se întâmplă în estul Europei și de relațiile cu Rusia. Și, de asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră, din cauza noului context uh, care va uh, apărea odată cu ieșirea Regatului Unit din sistemul de apărare european. Și acum se pune problema finanțării sistemului de apărare. Cu alte cuvinte, trebuie să începem să discutăm între diferitele grupuri politice. Dacă cumva este nevoie de un efort economic mai mare în domeniul apărării la nivel european. Și cum am putea să explicăm un asemenea efort suplimentar într-o Europa care este atât de nemulțumită de modelul social, care a avut mult de suferit din cauza crizei. Noi, cei care înțelegem nevoia de a face un efort suplimentar în domeniul apărării și de nevoia de a consolida, de a întări Europa, pentru că și părinții fondatori Uh, credeau în nevoia unui sistem de apărare european, dar dorința noastră și înțelegerea noastră se bate cap în cap cu cei care ne aduc aminte de uh, cât de mult a suferit Europa de pe urma crizei. De aceea vă întreb, cum uh, se vor descurca statele membre față de acest uh, efort uh, suplimentar economic? Și de asemenea, mă întreb dacă sinergia nu compensează sau nu ar putea să compenseze aceste măriri bugetare. Căci ne-ar place să credem că sinergiile s-ar putea traduce și pe plan militar. Sinergiile derivate din unitățile militare, de um, cercetare, din industria militară, poate că compensează aceste măriri bugetare de care avem nevoie. A doua întrebare. Uh, cum vom reacționa față de faptul că Germania va avea din nou propria sa armată, pentru că trebuie să aibă propria sa armată. Este o țară lider în ce privește industria uh, militară, însă are o structură militară slabă din cauza motivelor istorice pe care toată lumea le cunoaște. Deci, uh, cum trebuie să reacționăm față de ce dorește să facă Germania. Experții în acest domeniu s-au gândit dacă nu ar putea să existe niște venituri uh, la nivel european sau chiar din bugetul european uh, um, desenate apărării europene. Oare n-ar putea să ne gândim să existe niște uh, um, venituri europene care, cum spuneam, să fie consacrate acestei, um, acestui domeniu, și anume apărarea europeană? Se mai spune că odată cu retragerea Regatului Unit pierdem cam un sfert din infrastructura militară și pierdem și puterea nucleară britanică. Dar eu unul mă întreb, deja avem un, o putere nucleară în Franța. Chiar avem nevoie de o, o alte putere nucleară? Pentru că suntem o țară care eh, niciodată nu se va duce într-un război și eu sunt foarte bucuros de acest lucru spaniele fiind o putere nucleară. Și de ce mă întreb dacă nu trebuie să punem și această întrebare? Îmi cer scuz dacă aceste întrebări pot să pară naive, dar uh, pe mine mă neliniștesc când uh, ascult, când urmăresc dezbaterea politică europeană. Thank you, Ramon. Now the, I give the floor to... Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Șoplin. Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Blocmas, pentru prezentare. Prima mea întrebare seamănă mult cu ce a spus colegul Haureghi despre cheltuieli. Există voința politică necesară pentru a mări cheltuielile militare? Știind că uh, opinia publică, nu știu în ce măsură a înțeles că s-a cam terminat cu uh, ideile din trecut când credeam că va fi întotdeauna pace. Și cum ținem cont de provocările tehnologice cum putem să avem uh, niște servicii de informații secrete, mm, militare, uh, eficiente, având în vedere faptul că sunt atât de multe state membre implicate? Pentru că fără serviciu de informații, forțele noastre armate nu valorează cine știe ce. Vă rog să abordați și această parte a chestiunii. Acum dau contul domnului Gerent. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să spunem că acum uh, Europa se află în mare încurcătură și nu misiunile uh, în extern ne liniștesc uh, europenii, ci apărarea propriului său teritoriu. Președintele Trump nu este <laughs> nevinovat în această privință, chiar dacă a spus alaltă iar că până la urmă ar fi pentru NATO, cu o săptămână mai devreme spunea că NATO este demodat și că UE trebuie să facă mai multe eforturi. Foarte bine. Chiar credem că cu ideea de a plăti 2% din PIB pentru apărare vom rezolva problema? Nu cred. Nimeni, nimeni din această sală, cred, nu este naiv ca să creadă că unele țări își vor tripla bugetul apărării, altele îl vor dubla sau altele care deja sunt aproape 2% vor face un efort și mai mare. Eu nu cred că poate să funcționeze. Eu am fost ministru al apărării și știu destul de bine despre ce vorbesc. Eu eram ministru atunci când Ramsfeld a cerut europenilor să-și mărească cheltuielile în domeniul apărării și nu s-a întâmplat nimic. Din potrivă, cheltuielile au fost scăzute. În ce privește apărarea teritoriului european, ceea ce îi neliniștește pe partenerii noștri din Est, Polonia, țările baltice, să știți ce vor, despre ce vorbesc oamenii acolo. Oamenilor le este teamă. Ați evocat mai multe măsuri care ar putea să reprezinte domenii de cooperare în sectorul apărării? De ce nu? Însă, m-a frapat amploarea acestui handicap structural de care nu ne mai ocupăm și care face ca apărarea noastră să nu fie credibilă. Cu alte cuvinte, Ați vorbit despre sectorul de securitate. Vom pierde un membru permanent din sectorul de securitate, un membru permanent cu drept de veto. Dar ce pierdem de fapt? Regatul Unit până acum a acceptat un, vreun mandat din partea celor 28 de state membre? Au întrebat tot timpul pe cei 28 să-și definească propria lor poziție la Consiliul de Securitate? Eu am fost ministru de afaceri externe timp de 12 zile și mi-a fost suficient ca să-mi dau seama că nu. Franța acceptă vreodată un mandat obligatoriu din partea statelor membre UE ca să știe cum se comportă Consiliul de Securitate? Nu! Deci nu pierdem nimic. Problema politică este că trebuie să încercăm să avem o voce la Consiliul de Securitate, ca să fim o contrapondere față de cei care ne amenință securitatea. Aceeași problemă de leadership este apropo de puterile nucleare. Ce pierdem dacă Regatul Unit iese din UE, rămânând o putere nucleară? Regatul Unit a declarat vreodată să vrea să descurajeze pe cineva să atace Slovenia, Franța, Germania. E o, o întreagă confuzie aici. Ceea ce a contribuit la menținerea securității este politica de descurajare din cauza că se știa că există. Există acest potențial nuclear. Cine ar fi atacat o țară occidentală știa că Occidentul ar riposta folosind bomba nucleară. Europa are cea mai vagă idee care ar putea să fie disoziunea nucleară la nivel european? Și ceea ce chiar mă enervează este faptul că Europa nu își respectă instituțiile. Noi discutăm despre ce am putea să facem mai mult, dar haideți să respectăm mai întâi ce avem. Putem să mai fim luați în serios pe plan politic. Uitați-vă la negocierile de la Minsk, care au o legătură directă cu securitatea noastră dacă nu cu securitatea noastră de aici, ci cu securitatea vecinilor. Vi se pare normal să uh, um, să spunem că toate zbune și frumoase numai din cauza că Putin, Poroșenko, Merkel și Olandă uh, băuseră o cafea împreună ca să celebreze 70 de ani uh, de când uh, americanii au invadat uh, Europa? De ce? De ce să nu o folosim pe doamna Mogherini, care are acest mandat conferit de Tratul de Lisabona? De ce nu o trimitem pe ea? De ce ne e rușine să o trimim? Poate că Putin nu vrea să vorbească cu Uniunea Europeană. Poate că Putin o să facă cum a făcut și cu Nicola Sarkozy. El nu dorea ca reprezentantul UE să negocieze cu Rusia în ce privește situația din Georgia. Nu, nu vroia. Noi suntem cei care trebuie să spunem, interlocutorul nostru este doamna Mogherini. Și are toate competențele, dar ce lipsește este voința politică. Deci, mie tare mie că ne vom ascunde spatele degetului până la urmă vom cheltui mai mult și vom avea mai puțină securitate. Pe vremuri o, aveam un lider care, Kirchner, care dorea să facă apărare cu cheltuieli mai mici. Diplomația, imaginația noastră instituțională sunt chiar atât de ridicole încât nu mai putem să reluăm logica aceasta care a funcționat în anii 60, 70 și 80? Mulțumesc, domnule Görens. Îmi dau și mie cuvântul. Și am trei întrebări. Iată întrebările mele. E clar că Europa, având în vedere noua administrație americană, trebuie să își regândească sistemul de apărare. Când mă uit la propunerile tehnice pe care le-a făcut comisia și uh, recomandările din document, Parchetul General, Semestru European pentru Apărare, Fond European pentru Apărare. Toate aceste propuneri sunt tehnice, sunt interesante, dar ca să facem ce fel de politică? și problemele pe care le-a pus colegul Gheorenț apropo de natura interguvernamentală și nu comunitară a politicii externe europene, eu nu cred că ne e rușine să o propunem pe Mogherini ca reprezentanta UE. Nu, ci că există poziții diferite în Europa apropo de o politică externă. Nu avem o poziție unitară europeană, nu avem o singură opinie publică europeană. De exemplu, pe tema Rusiei, domnul Gheorens, era o întrebare retorică, nu trebuie să, răsp- nu, nu trebuie să răspundeți, era o întrebare retorică. Da, dar am spus că nu putem să vorbim despre uh, structura apărării europene și să pierdem din vedere ideea fundamentală și anume că există o diferență uh, enormă între opțiunile de politică externă, mai ales vis-a-vis -vis de Rusia. Când vorbim despre opinia publică europeană, care se neliniștește, dar nu există o opinie publică europeană. opinia publică din țările baltice nu este aceeași cu cea din alte țări și despre Rusia avem poziții diferite. A doua întrebare pe care doream să vă adresez. Puteți, credeți că am putea să avem o, un sistem de apărare european care e fără NATO? Atunci când Trump spune că NATO este demodat, nu face doar o provocare, ci spune ceva ce mulți cred. E adevărat că NATO este demodată. După războiul rece, NATO a pierdut toate războaiele în care s-a implicat. Deci Europa va trebui să regândească NATO și aceasta este o bună ocazie. A treia întrebare despre Brexit. În uh, discursul pe care l-a făcut Theresa May, în urmă cu câteva săptămâni, a refuzat ideea unei ieșiri pe jumătate din UE. Și reza mai, mai a spus foarte clar că guvernul britanic, statul britanic, britanic dorește să aibă pe viitor o influență puternică în domeniul politicii externe. Vrea să aibă influență chiar și asupra securității interne din UE. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră, pentru că este ca și cum Regatul Unit face o propunere UE, uh, ca și cum și-ar dori să rămână în anumite politici. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul. Domnul Piper acum are cuvântul. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Wenn wir... Mulțumesc, doamnă președinte. Când noi mergem în circumscripțiile noastre, atunci alegătorii așteaptă de la noi o apărare consolidată europeană, puternică. E ceva ce își doresc, e o așteptare pe care o au de la Europa. Ca să fim realiști și sinceri cu noi înșine, trebuie să spunem că exact aici suntem în poziția cea mai proastă. S-au pus multe întrebări de ce se întâmplă așa. Bineînțeles, pe, o par- pe de-o parte sunt statele membre, însă mă întreb dacă nu cumva suntem și noi vinovați. Și vreau să-i pun această întrebare expertului nostru. Oare nu așteptăm prea mult de la aceste structuri europene? Poate că am putea să vedem mai bine ce există la nivel bilateral, Germania-Italia, Franța-Italia, țările de jos Germania. Aceste acorduri bilaterale de apărare care există. Mai degrabă să facem așa decât și noi, Parlamentul European, Comisia Europeană, ar trebui să putem coordona mai bine asemenea aspecte, înainte să căutăm o soluție generală europeană, comună europeană. Pentru că eu cred că prin acorduri bilaterale consolidate, puternice, am putea să începem și apoi să ajungem la o soluție comună europeană. O politică a pașilor mici. Să începem de la lucruri micuțe până să ajungem să obținem totul, ceea ce nu prea putem obține. Să nu scăpăm, din, scăpăm asemenea amănunte. a doua întrebare are de-a face cu Regatul Unit. Pentru mine, mie până acum nu mi era atât de clar ce aport are Marea Britanie într-o apărare comună. 25% ne spuneați, ceva de netrecut cu vederea. Ne-ați spus că ar putea să existe un acord bilateral, Regatul Unit cu Uniunea Europeană. Cum ar putea să existe un asemenea acord bilateral pentru ce domenii? care ar putea fi, ce fel de domenii ar putea fi astfel consolidate? Aceasta a fost a doua mea întrebare. Vă mulțumesc. Mai există și alte întrebări? Nu? Atunci îl voi ruga pe domnul Blockman să ne răspundă la întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și observațiile făcute. O parte se suprapuneau de la diferiții vorbitori, vor încerca să le grupez astfel încât să nu ne întindem prea mult. Constrângeri financiare și bune, bugetare, despre acestea au discutat mai mulți dintre vorbitori. Poate că aș începe cu cheltuielile de 2%, această regulă asupra căruia s-a căzut de acord în cadrul NATO. e mai degrabă ceva care împiedică în loc să ajute integrarea, cooperarea pentru apărare în Uniunea Europeană, din motivele pe care domnul Görens le menționa. Cred că e nerealist să ne așteptăm că Germania își va consolida foarte mult cheltuielile de apărare de la 1,3% acum la 2% și toate acestea vor intra în bugetul pentru până în 2020. Nu, nu am putea să vindem așa ceva publicului. Dacă politicienii ar face un asemenea pas. Decât să ne axăm pe obiectivul politic, asupra căruia s-a căzut de acord în contextul NATO, și care este un far călăuzitor, astfel încât să mergem spre creșterea cheltuielor cu apărarea într-un mod inteligent. Eu cred că la nivel european ar trebui să revizuim mecanismele financiare mai mult de ceea ce spusesem deja. Trebuie să îmbunătățim eficientizarea rapidă a acestora și și sprijinul adecvat pentru operațiile de politică de securitate și apărare comună. Ar fi nevoie de un buget comun, astfel încât să fie consolidat mecanismul Atena care permite uh, ca costurile comune să fie acoperite din bugetul general. Și mai e nevoie de un buget separat, suplimentar, dacă doriți, PESCO, pentru acele state membre care pot să-și crească integrarea în modalitățile despre care vă vorbisem. Și am putea să ne gândim și la alte instrumente instrumente care să își aducă și ele aportul la aranjamentele privind finanțarea comună și care să treacă de Fondul European de Apărare Europeană, Fondul Fiduciar Europene, proiecte din cadrul operațiunilor militare, S-a discutat chestiunea impozitării, servicii rambursabile și acestea ar putea să ajute, stimulente financiare care să existe, astfel încât să se creeze niște clustere de cooperare în care să fie folosite la comun diferitele bunuri militare, servicii de protecție și așa mai departe. Cred că există o serie întreagă de idei care ar merita să fie analizate. în studii la diferite nivele, bineînțeles, și Institutul European pentru de studii pentru apărare a făcut-o, a explorat anumite idei dintre cele menționate de mine, deci există lucruri pe care ne putem baza dacă există voință politică de a crește cheltuielile. Cred că s-a răspuns parțial această întrebare într-o intervenție ulterioară, când se spuneau următoarele. Dezbaterea la nivel național în ultimii doi ani și cu criza refugiaților și migranților, această dezbatere publică s-a axat foarte mult pe securitate. Securitatea e un concept care acum a trecut de granițele legate de securitate internă, securitate externă. Vedem că obiectivele se alipesc acum și mandatele operaționale. Vedem ce se întâmplă în acțiunile întreprinse de diferite acțiuni sau în operațiunile CSDP de politică de securitate și apărare comună, de Frontex, noua pază de coastă și uh, frontieră europeană. Operațiunea Sofia, care e o operațiune din cadrul politicii de securitate și apărare comună. Vedem că Frontexul este atras spre alte competențe decât pe care, cele pe care le avea până acum. Politica de securitate și apărare comună e și despre protecția frontierelor externe. Sprijinul popular pentru securitate ar putea să înglobeze și eforturile de a consolida structurile de apărare europene și procedurile. Eurobarometrul e unul pe care am dorit să ne putem baza. Acesta sugeste că, sugerează că există sprijin pentru extinderea securității în Uniunea Europeană și cred că același fapt se poate regăsi și la nivel național. Pe parcursul prezentării, ce am încercat să vă spun și a repetat domnul Görens e că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce avem și anume pe cele două directive privind echipamentul de apărare adoptate în anul 2009, care trebuie să fie revizuite, pentru că există acest nivel mare de fragmentare pe care putem să-l observăm în dezvoltarea proiectelor de apărare în sfera excepțiilor de sub directivă sau în afara directivelor în totalitate. Cum spuneam, ne dorim să folosim mecanismul PESCO de cooperare permanentă structurată, pentru că ar fi un acord prin care să fie structurate procedurile pentru statele membre care își doresc să meargă mai departe, care doresc să își structureze planificările pentru apărare și operațiunile. Cred că cadrul juridic ar trebui utilizat și ar trebui dezvoltat în continuare și nu ar trebui să depindă doar de această abordare modulară, de la proiect la proiect prezentată de Consili- Consiliul European și pentru care plănește inițiativ, se plănesc inițiative. Cred că există potențial și sub tractatele existente, astfel încât să structurăm totul pe temeiul juridic, să creăm verificări și supraveghere prin intermediul PESCO și cred că ar trebui să se acționeze așa. Care ar fi obiectivul în termeni politici? Prima întrebare a doamnei președinte pentru a avea o integrare mai strânsă de a, a politicii de apărare europene. Nu am citit ultima versiune a raportului dumneavoastră, dar ce aș sprijini eu a sprijini o autonomie mai strategică pentru Uniunea Europeană. Să nu mai fie atât de dependentă de NATO, avem o um, idee americană a lui Trump care merge care nu merge în aceeași direcție cu ce ne dorim noi în Uniunea Europeană pentru propria noastră apărare teritorială și apoi să nici nu mai spun despre Turcia lui Erdogan. Autonomia strategică în acest sens, de apărare teritorială, după pragul din articolul 5 și în complementaritate de plină cu NATO, Acestea ar trebui să fie raționamentele cheie care să sprijine integrare continuată a apărării europene. schimbă toate acestea un context NATO neschimbat, vom vedea săptămâna viitoare ce se va întâmpla. Președintele SUA a risipit atât de multă, a adus atât de multă ceață. Cred că, într-un fel, e benefic pentru Uniunea Europeană, pentru a avea o politică mai bine închegată. Cred că astfel s-a creat mai multă unitate. Dacă într-adevăr SUA va face pașii de care e nevoie, astfel încât să își uh, golească contribuția la NATO. Cred că ar fi un lucru care ne-ar ajuta pe noi. A treia întrebare din partea doamnei președinte. Luarea deciziilor, posibilități care să existe pentru Regatul Unit, care într-un stat care iese din Uniunea Europeană e ceva ironic ce au declarat acum și anume că sunt foarte interesați ca Uniunea Europeană să fie un jucător puternic în politica externă pe scena internațională și că uh, Regatul Unit va sprijini dezvoltarea CSDP din exterior. Cred că e o idee care ar trebui să fie salutată. dezbaterea legată CSDP în Consiliul de Afaceri Externe, cred că ar putea să meargă până într-acolo încât să existe un uh, post ad hoc pentru Regatul Unit, când există dezbateri care, în care e în interesul UE27 să li se alătură și Regatul Unit. Vedem că John Kerry a fost la micul dejun cu ministrii de afaceri externe, de asemenea. Au existat momente în care și Erdogan s-a alăturat discuției legate de criza migranților și refugiaților pentru a găsi o soluție. Așa că de ce să nu avem un fel de PESC plus 1, un aranjament acesta, de genul acesta cu Regatul Unit atunci când e în interesul nostru. Cred că ar trebui să dăm dovadă de flexibilitate. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, mai era o întrebare legată de PESCO, cooperarea permanentă structurată. Dacă ar trebui să ne axăm mai degrabă pe acordurile bilaterale existente, să le consolidăm pe acestea și nu să facem un salt uriaș spre un viitor necunoscut. pentru că există o varietate foarte mare între acorduri bilaterale, trilaterale care există și la nivel înalt în unele țări, mă refer la statul meu, Belgia și țările de jos, care au mers foarte departe în ceea ce privește integrarea forțelor pe care le au, atât în domeniul naval, care acum se extinde spre nivelul aerian. Acordurile bilaterale care există la, în Uniunea Europeană au fost uh, copiate. Cred că da, e o idee excelentă să încercăm să discutăm despre acestea la nivel mai înalt și să le grupăm sub PESCO. Există acum o ocazie politică să utilizăm PESCO. Consiliul European a cerut acest fapt. Argumentul meu în prezentarea pe care am făcut-o a fost să nu lăsăm să ne scape această șansă. Ar trebui să profităm de acest moment și să reușim să structurăm la mod în, instituțional și juridic cât de bine putem acest nou pas. Articolul 42, aliniatul 7, clauza de apărare comună. Am văzut cum a fost interpretat de Franța în primul rând. Uh, și în altul reprezentant și reacția acestea care a zis că își va oferi serviciile cele mai bune când eu solicită statele membre. Cred că dumnea ei, comisia, personalul ar trebui să vină cu inițiative și să ofere instrumente astfel încât să fie instituționalizat acest articol să fie mult mai bine ancorat în realitatea Uniunii Europene. Și cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și pentru ideile și susținerea să-mi continui cercetările. Vă mulțumim, domnule profesor Blockman. Și acum luăm o pauză și ne vom reîntâlni la ora 15. Vă mulțumesc!